Dacă nu veți observații, putem să o considerăm adoptată fără schimbări. Un anunț al președintelui la început. E vorba de procedură. După cum știți, colaborăm pe baza regulii 54 privind un raport de inițiativă. Nu, 55, regula 55. Într-adevăr, se corectează președintele. Poate dumneavoastră aveți regula 56, noi 54 și media 55. Încă un, o informație. Am cooperat bine până acum. Doamna Ford și cei doi coraportori, doamna Virkunen și domnul Juvin, au cooperat foarte bine, dar după alegerile din Franța, din păcate, domnul Juva nu se află azi alături de noi, pentru că are treabă în Franța. Doresc să spun că astăzi vom discuta amendamentele. S-au depus 462 de amendamente la proiectul de raport și Votul într-o ședință comună a celor două comisii va avea loc pe 18 mai la Strasbourg. Deci, până atunci, trebuie să fim gata să votăm acest raport. Un al treilea element E vorba de platformele online și piața unică digitală, oportunități și provocări pentru Europa. Deci coraportorii sunt doamna Vircunan și domnul Juvin. Dar uh, dau cuvântul mai întâi doamnei Ford pentru observații introductive. Cred că putem trece direct la prezentarea um, raportului, pentru că s-a muncit mult la el și voi lua cuvântul uh, Um, când vor vorbi și ceilalți colegi. Mulțumesc! Deci dau întâi, mai întâi cuvântul raportorilor, apoi raportorilor din umbră și apoi altor membri uh, ai celor două comisii care doresc să ia cuvântul. Mai întâi doamna Vircuna, raportorul uh, la, de la ITRE, dar și presupun că puteți spune câteva cuvinte și în numele domnului Juva. Nu, domnul Schwab va spune câteva cuvinte în numele domnului Juva. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, dragi colegi, așa cum a spus domnul președinte Buzek, că raportorul este domnul Juvan, din păcate nu se poate afla azi alături de noi, dar am cooperat uh, intens în ultimele săptămâni, precum și cu raportorii din umbră, în legătură cu rap raportul nostru privind platformele online. După cum s-a spus, au depus 462 de amendamente. Doresc să mulțumesc tuturor membrilor celor două, două comisii care au participat în mod foarte activ la proces și aproape toate amendamentele uh, au fost pozitive și menționau avantajele platformelor online, cum ar fi noi oportunități de afaceri și noi modele de afaceri pe care ni le oferă nouă Europei și econom- economiei Europei. Sunt și amendamente care abordează provocările pe care le-am discutat în reuniunile noastre precedente. S-ar părea că până acum subiectul cel mai dificil este cel al responsabilităților. După cum știm, avem deja directiva privind comerțul electronic, care este foarte bună și care acoperă majoritatea aspectelor, dar poate anumite lucruri noi, cum ar fi discursul din ură sau știrile false, fac, ne fac să mm, simțim nevoia de a clarifica aceste lucruri. Toată lumea este de acord, cred, că libertatea de exprimare este o valoare foarte importantă pentru noi și nu dorim să se cenzureze exprimarea pe internet, dar platformele trebuie să-și asume responsabilitățile. Și deci să poarte responsabilitatea pentru conținut. Deci trebuie să abordăm acest subiect în mod echilibrat și sunt convinsă că vom discuta cu raportorii din umbră în următoarele zile pentru că punctele de vedere sunt diferite între raportul din umbră din cele două comisii. Am făcut propuneri de 36 de amendamente de compromis și mai pregătim încă vreo 10. Am avut două reuniuni ale raportorilor din umbră și vom mai, vor mai avea loc și altele. Doresc să mulțumesc tuturor grupurilor pentru uh, modul în care s-au implicat în munca la acest raport. Întotdeauna e muncă multă când colaborează două comisii. Uh, E nevoie de mai multă colaborare în cadrul grupurilor politice și între grupurile politice și cu comisiile. Deci, calendarul este întotdeauna foarte strâns, este și acum, dar noi, în calitate de raportor, vom face toate eforturile pentru a coopera cât mai bine cu raportorii din umbră, pentru a finaliza compromisurile la timp. Și mm, obiectivul nostru este ca raportul să fie cât mai bun. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor membrilor celor două comisii pentru amendamente, pentru că sunt convinsă că grație acestor amendamente și grație contribuției dumneavoastră vom reuși să adoptăm un raport foarte bun. Acum lucrăm la compromisuri și sperăm să obținem o majoritate cât mai largă care să le sprijine. Așa cum a spus domnul președinte, votul va avea loc la Strasburg pe 18 mai, deci uh, mai avem timp, mai avem câteva săptămâni la dispoziție. Vom asculta cu interes observațiile dumneavoastră acum. Vă mulțumesc. Domnul Schwab are cuvântul în numele domnului Juvin de la IMCO. În franceză. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit uh, o notă din partea colegului Filip Juvan, care, așa cum ați spus, nu se poate afla azi alături de noi uh, din cauza alegerilor din Franța de ieri. Um, mi-a transmis, deci, câteva observații. Aș dori mai întâi, dorește mai întâi să felicite pe toată lumea care a uh, participat la acest proiect de raport până acum și așa cum a spus co-raportarea sa, doamna Vircunan, acum trebuie să se găsească soluții privind amendamentele de compromis, care încă nu sunt foarte clare. Este cu siguranță posibil să se ajungă la compromis în legătură cu multe aspecte din text. Filip își pune întrebări în legătură cu amendamentele care se referă la aspecte cum ar fi definiția platformelor, dacă avem nevoie de o astfel de definiție și dacă da, cum trebuie să arate ea, apoi dacă trebuie să se revizuiască regimul responsabilității platformelor uh, stabilită prin directiva mm, comerțului electronic, apoi cum să se asigure mai bună protecția consumatorilor și cum să se garanteze mai mult transparență și siguranța juridică pentru toate activitățile online. În al patrulea rând, cum să se definească așa numitul cadru um, echilibrat de reglementare, așa cum spune Comisia, pentru a um, asigura un echilibru între autoreglementare și reglementare țintită și, în fine, dragi colegi, cum să se asigure condiții echitabile și să se evite practicile comerciale mm, lipsite de echitate Uh, față de anumiți consumatori și întreprinderi care folosesc aceste platforme. Aceste aspecte au fost puse în discuție încă de la început. După cum știți, Comisia Europeană pe 10 mai va uh, prezenta concluziile sale. Deci, trebuie să ne grăbim pentru ca Parlamentul să poată să intervină la momentul potrivit pentru a influența poziția Comisiei. De aceea, Filip, așa cum a spus și colega noastră, face eforturi pentru um, ca Parlamentul să adopte o poziție majoritară, cu majoritate uh, cât mai largă, pentru a influența poziția Comisiei, pentru a se ajunge la o soluție practică, flexibilă și utilă pentru mediul de afaceri. Dar care să ne asigure și faptul că reglementarea și legile europene vor fi respectate de toată lumea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Vă mulțumesc amândurora. Și acum trecem la raportul din umbră. Mai întâi de la S și D, au cuvântul raportul din cele două Comisie. Mai întâi, domnul Blanco Lopez. Anunțiu că intervende... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că intervin și în numele colegului meu de la IMCO, Sergio Gutierrez. Așa că vă rog să dați dovadă de flexibilitate. Mai întâi aș începe o, intervenția mea subliniind ceea ce și eu și colegul meu am semnalat deja la primul schimb de opinii pe care l-am avut referitor la proiectul de raport documentul de, de la bun început era bun, dar lipsea totuși ceva fundamental și anume dimensiunea socială a acestei economii digitale, care nu a fost deloc abordată. Și, indiferent ce ar spune raportul, diferitele activități uh, pe aceste platforme, e bine, presupun lucrători și mare parte dintre uh, utilizatori sunt în contact direct pe cale electronică cu acești lucrători care oferă servicii electronice, având în vedere că e vorba de servicii care sunt propuse online de către grupuri terțe sau de diferiți intervenienți, e vorba de contractări de servicii sau schimburi de informații sau de punere în comun a unor bunuri și servicii. Asta trebuie să apară în proiectul de raport. Și continuăm în con- uh, negocierea referitoare la amendamentele de compromis. Grupul socialist a prezentat prioritățile sale politice față de acest raport, care se pot rezuma în patru blocuri sau priorități specifice și generale. Mai întâi, trebuie să avem legislație și în acest sens vrem să subliniem faptul că e nevoie de uh, o examinare detaliată a celorlalte amendamente prezentate de celelalte grupuri politice, având în vedere că acum se negociază amendamentele de compromis. Cei care sunt de părere că legislația actuală acoperă deja în întregime aceste platforme online, față de, uh, comparativ cu cei precum socialiștii care sunt convinși că mai sunt în continuare zone gri ce trebuie să fie acoperite, atunci aș dori să subliniez faptul că în Parlament am avut deja dezbatere aprinse cu oameni de știință, profesori universitari, experți independenți, reprezentanți din partea Comisiei și am avut și un grup de lucru pe 28 martie a, um, pe această temă a comerțului electronic și ni s-a prezentat de asemenea și o nouă propunere de directivă pentru acele platforme intermediare online care ar acoperi această a treia parte a triunghiului care operează pe aceste platforme online și care asigură legătura între prestatari de servicii și consumatori. Grupul nostru e de părere că doar prin autoreglementare nu vom reuși să acoperim totul, pentru că vom favoriza o concurență neloială comparativ cu alte sectoare tradiționale tradiționale. Vom favoriza un dumping online. Și de aceea noi considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să uh, încurajeze dezvoltarea economiei digitale, dar prin o clarificare a prevederilor juridice aplicabile, în așa fel încât acestea să fie aplicate în mod echilibrat, just și durabil și cerem Comisiei Europene să vină cu o definiție a acestor platforme online, care să fie o definiție la nivel european și care să fie însoțită și de o clasificare a acestora, pentru că există diferențe între cele care, spre exemplu, realizează o muncă fizică și o muncă virtuală. Întotdeauna există diferențe cei care participă într-un mod mai extins la piață pe aceste platforme comerciale sau necomerciale. Și în ceea ce privește dimensiunea socială, piața de muncă europeană a evoluat și merge înspre crearea unor uh, locuri de muncă atipice, ocazionale, uh, a la carte, muncă independentă sau muncă uh, uh, intermediară pe aceste platforme uh, online. Așa că noi trebuie să garantăm că lucrătorii care vor utiliza aceste uh, platforme, vor lucra pe aceste platforme, vor avea condiții de lucru echitabile. Și există tendința aceasta excesivă de a face apel la lucrătorul cu statut de independență din partea acestor platforme. Și de aceea, Comisia trebuie să examineze în ce măsură normele în vigoare în Uniunea Europeană sunt aplicabile acestei piețe digitale din punct de vedere al muncii și să garanteze îndeplinirea tuturor cerințelor necesare. Mai mult decât atât, grupul socialist e de părere că investițiile în inovație, în învățământ sunt ceva fundamental în așa fel încât Uniunea Europeană să poată să-și îndeplinească cu uh, succes uh, prezența sa pe piețele internaționale și menținând standarde de muncă foarte ridicate. De aceea, grupul socialist consideră că este fundamental ca această dimensiune să fie legată și de dimensiunea fiscală și de aceea cerem în amendamentele noastre să se aplice exact aceleași reguli fiscale pentru toate întreprinderile care prestează servicii comparabile, indiferent de faptul că aceste servicii sunt oferite online sau offline și să se poată garanta faptul că toate întreprinderile, uh, chiar și cele de natură digitală, uh, pot să-și plătească impozitele acolo unde obțin beneficiile. Și pentru grupul nostru socialist este evident faptul că există platforme care au un rol mai activ decât doar simpli intermediari și de aceea legislația actuală noi considerăm că este insuficientă. Și noi am prezentat, printre altele, o propunere pentru a solicita o procedură mai rapidă pentru a putea Uh, ținti acele conținuturi care pot sub semnul întrebării drepturile de proprietate intelectuală. Și în final cerem de asemenea, prin alte amendamente, 224... Încă un minut, vă rog, domnule președinte, încă un minut, pentru că eu vorbesc și numele colegului meu. Da, dar să știți că ajungeți la aproape șase minute, spune domnul președinte. În amendamentele 224, 225, 227 cerem de asemenea ca aceste platforme să fie puse la dispoziția utilizatorilor cu instrumente în așa fel încât să poată fi denunțate acele fake news care ar fi difuzate pe aceste platforme uh, și să existe o răspundere la nivel de platforme în ceea ce privește conținutul. We've got, uh, two Acum, de la ECR avem doi raporturi. mai întâi Daniel Balzo de la IMCO. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Iau cuvântul în numele ambilor uh, um, raportor și numele doamnei Van Bosut. Da, mulțumesc. Uh, așa cum am spus deja în, rap- în reuniunea raportorului din urmă, din punct de vedere al uh, ECR-ului, dorim o abordare pozitivă în reglementarea acestui domeniu al economiei. Dorim să evităm suprareglementarea, dorim să ne asigurăm dacă regulile existente s-au aplicat corect și dacă nu, platformele nu înseamnă că platformele nu respectă reglementările doar pentru că au noi uh, modele de afaceri. Nu suntem de acord uh, nici uh, cu faptul că există concurență inechitabilă. Nu înțeleg acest lucru pentru că multe platforme au reușit în ciuda faptului că regulile au fost făcute pentru a proteja uh, platformele deja existente. Și în legătură cu anumite comentarii făcute anterior în legătură cu dumpingul social. Să fie clar, internetul a democratizat lumea mai mult decât orice altceva pentru că oferă consumatorilor, angajaților, posibilitatea de a interveni mai mult decât uh, niciodată. E un lucru bun pentru condițiile de muncă, pentru că astfel puterea nu mai este doar în mâinile angajatorilor și ajunge în mâinile uh, angajaților. Angajații nu mai trebuie să se teamă să meargă la muncă de la 9 la 5 în fiecare zi. Pot să-și uh, controleze propria viață Oameni care până acum nu aveau nicio putere, acum au noi cariere uh, în domeniul jocurilor online sau în alte uh, domenii, deci se oferă oamenilor noi oportunități. E un lucru bun. Acum, în legătură cu anumite aspecte specifice privind definiția platformelor, noi nu vedem nevoia sau posibilitatea de a se ajunge la o definiție uh, care să acopere toate cazurile. Platformele trebuie definite de la caz la caz și nu are rost să definim noi ce e o platformă și ce nu e și nu e nici important. Suntem de acord cu raportorii și alți colegi în legătură cu beneficiile facilitării creșterii platformelor europene, dar trebuie să o facem uh, oferind un mediu bun pentru toate platformele, nu prin măsuri uh, protecționiste, pentru că acestea nu ar face decât uh, să îi protejeze pe actorii care se află deja pe piață. Deci, Concurența între platforme și nu protecționismul ne va ajuta să stimulăm uh, creșterea um, și a proteja consumatorii. În legătură cu responsabilitățile, trebuie să acționăm cu mare atenție, platformele trebuie să respecte regulile europene, să nu uităm uh, că Intermediarii trebuie protejați pentru a asigura siguranța pe internet, drepturile fundamentale, certitudinea juridică și Uh, orice definiție a responsabilității intermediarilor trebuie să fie funcțională pe viitor și neută din punct de vedere tehnologiei. S-au făcut mai multe declarații pozitive în legătură în proiectul de raport și în amendamente în legătură cu modul în care trebuie ameliorată încrederea. Dar să nu uităm că dacă o platformă își pierde încrederea consumatorilor, își pierde practic uh, obiectul, uh, își pierde cifra de afaceri. Deci Consumatorul controlează mai mult acest mediu decât uh, ori, niciodată până acum și în legătură cu datele, cu standardele, cu portabilitatea și fluxul de date transfrontaliere, putem spune multe, este o chestiune importantă pentru companii, mai ales pentru cele care funcționează la nivel global și e important să dezvoltăm un mediu funcțional nu doar în Europa, ci și în partenerii noștri comerciali în întreaga lume, pentru că Europa să devină un hub care să profite de fluxurile de date mondiale pe viitor. Cred că proiectul de raport este o bază bună pentru începutul discuției. Mulțumesc ambilor raportori pentru tot ceea ce au făcut până acum, pentru că n-a fost ușor și sper că vom progresa în următoarele săptămâni pentru că mm, sunt efortul de făcut, pentru că toată lumea se va desprijini textul, dar am încredere că se va reuși acest lucru. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru observații și acum, din partea grupului ALDE, <laughs> ALDE political group and both committees. Din partea ambelor comisii, are cuvântul acum doamna Maia Calas. Vă rog. Mulțumesc. Uh, deci vă rog să-mi dați șase minute pentru că vorbesc în numele ambilor raportori din umbră. Știu că sunteți foarte strict cu timpul. Mai întâi doresc să mulțumesc raportorilor pentru tot ceea ce au făcut și pentru cele două seturi de compromisuri pe care le-am primit deja și la care am lucrat. Există multe elemente pozitive în aceste compromisuri pentru că recunosc rolul platformelor de a oferi, de a crea oportunități pentru consumatori și pentru firmele mici. Suntem de acord și cu faptul că trebuie să rezolvăm probleme legate relațiile B2B, de exemplu în legătură cu transparența sistemelor de ranking sau schimbările unilaterale când vine vorba de taxe și uh, termeni și condiții. Acest lucru este important mai ales pentru micro care se mm, bazează pe platforme. Există divergențe între noi în legătură cu mai multe compromisuri. Mai întâi, ALDE dorește să se ocupe mai ales de punerea în aplicare, nu să ceară Uh, reglementare în plus. Având în vedere că multe acte legislative sunt actualizate în momentul de față, am preferat că în acest raport să nu cerem noi acte legislative decât dacă apare o problemă clară care trebuie rezolvată. Apoi, noi nu considerăm că ceva nu funcționează când e vorba de uh, modul în care a fost gândită, gândit dreptul concurenței la nivel european, Comisia, atunci când abordeze noile modalități de afaceri și noile piețe ține cont de uh, epoca digi- de era digitală, de impactul datelor, și dar cred că trebuie să ia decizii mai rapid. Noi nu sprijinim întreaga revizuire a um, uh, dreptului european al competiției. Și o altă problemă este cea a responsabilității platformelor online. Mai multe aliniate se referă la același lucru, cu cuvinte diferite, dar cred că creează confuzie în legătură cu ce dorim să cerem comisiei să facă și ce dorim să cerem platformelor să facă. Se abordează responsabilitatea platformelor din punctul de vedere al companiilor care au de apărat drepturi de proprietate intelectuală, nu doar din punctul de vedere al consumatorilor, mai ales regulile, eh, drepturile fundamentale ale consumatorilor sunt importante. Nu e un lucru mic lucruri ca libertatea de exprimare sau informarea și protecția datelor sau protecția informațiilor și a datelor sunt lucruri importante. Pentru ce dorim ca platformele să poartă responsabilitatea? Dacă ne punem în locul unui antreprenor care începe să gândească ce um, nu e acceptabil pe platforma lor, mai bine ne cerem să nu mai înceapă să creeze platforma. În calitate de politicieni știm foarte bine și despre noi se fac uh, anumite comentarii care nu ne plac pe platforme, dar cine poate judeca ce e potrivit și ce nu? Uh, grupul meu poate sprijini doar referirea la conținutul ilegal, pentru că platformele sunt, pot fi responsabile dacă nu elimină de pe platforma lor um, conținuturile ilegale. Apoi, Altă problemă este referirea la măsurile corective, se preventive, se cere platformelor să prevină apariția acestor conținuturi. Ehm, noi considerăm că platformele pot lua măsuri voluntare împotriva ehm, conținuturilor ilegale, de exemplu, în termeni și condiții, să se spună clar ce fel de conținut este permis și ce nu. Uh, dar noi nu sprijinim niciun fel de obligație generală de monitorizare sau tehno- tehnologiile de filtrare. Întâi, tribunalele au spus că astfel se încalcă protecția datelor persoanelor și, în al doilea rând, practic, am face cenzură pe internet. um, nu e ușor să, să facă diferența între ironie, parodie și așa mai departe. Așa cum am spus în reuniunile raportorilor din umbră, având în vedere că multe platforme nu sunt europene, ci americane, rusești sau chinezești, mă întreb de ce raportorii cer uh, companiilor din afara Uniunii Europene să filtreze conținutul utilizatorilor europeni obligatoriu. Amendamentele noastre spun clar ce dorim noi, cerem comisiei să codifice sistemul de notificare uh, pentru a aduce mai multă certitudine juridică companiilor, dar și să apere utilizatorii. Însă nu putem sprijini nimic care ar submina întregul cadru din directiva privind comerțul electronic. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum Michel Raymond, de numele verților pentru ambele comisii. <laughs> De fapt, vorbește doamna Reda în numele nostru. Thank you, Chair. As uh, my colleague has... Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu voi vorbi în numele ambelor comisii. Înainte de toate vreau să le mulțumesc uh, raportorilor pentru cea de-a doua tranșă de amendamente de compromis. Acestea vin cu o serie de elemente pe care le putem accepta. Uh, în ceea ce privește prima tranșă de amendamente de compromis, au existat totuși probleme, sperăm că ele se vor remedia. Ne dorim ca acest raport să aducă într-adevăr valoare adăugată și tocmai de aceea raportul trebuie să se concentreze pe acele domenii în care nu există încă legislație europeană. Uh, de aceea nu considerăm că are vreun sens să menționăm uh, directiva privind serviciile auto, audiovizuale, care oricum va fi uh, votată în curând de către Comisia CULT. Uh, Uh, după aceea, uh, directiva privind comerțul electronic uh, trebuie să fie întotdeauna baza discuțiilor noastre și, din punctul acesta de vedere, salut transmit, trimiterea pe care o face raportorul în ceea ce privește importanța acestei directive în contextul mediului online. De asemenea, monitorizarea mi se pare că până la urmă încalcă directiva privind comerțul electronic, dar și jurisprudența CEJ, care spune că monitorizarea internetului uh, uh, limitează drepturile și libertățile consumatorilor. În ceea ce privește unele dintre noile provocări, aceste fake news și instigarea la ură, am, am avut o serie de discuții pe tema aceasta într-o serie de state membre. Există state membre care au încercat să vină cu propuneri legislative, dar la nivel național, în cursul discuțiilor, ne-am dat seama că majoritatea mesajelor de incitare la ură și uh, de vești false nu sunt ilegale conform legislației naționale. Spre exemplu, uh, în, uh, conform, în conformitate cu Consiliul uh, Europei, doar 15% din ceea ce este catalogat drept instigare la ură este într-adevăr o încălcare flagrantă a legislației naționale. Deci, dacă asta este situația, e greu să cerem unei platforme on- online să vină cu măsuri din punctul acesta de vedere. Poate că ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe um, calitatea legislației penale din anumite state membre. După aceea mai există și uh, probleme legate de necesitatea de a veni cu măsuri diferite în funcție de situațiile diferite. Probabil că ar trebui să găsim alte soluții pentru a uh, oferi mai multă claritate um, Uh, operatorilor de, de platforme în ceea ce privește măsurile care trebuie să fie întreprinsă. Nu vine vorba despre aceste vești false, trebuie să stabilim dacă sunt, uh, este vorba despre conținut nedorit sau conținut ilegal. După aceea mai există și probleme legate de utilizări uh, în contextul acesta al drepturilor de autor, în cazul în care uh, uh, utilizarea nu contravine drepturilor de autor, e clar că măsurile trebuie să fie cu totul altele. După aceea mai există și uh, cazurile în care um, este vorba despre fotografii uh, cu uh, um, um, copii, uh, fotografii uh, ilegale, ei, în cazul acestor fotografii, uh, e clar că nu trebuie să se facă vreo, vreun anunț în direcția persoanei care a încărcat respectivele imagini pentru a permite autorităților să aresteze respectiva persoană. Există însă alte tipuri de imagini pentru care notificările ar fi necesare. Deci, iată, situațiile sunt mult prea co- complicate și după aceea, bineînțeles, că se pune problema căilor de atac uh, pe care platformele ar trebui să le aibă la dispoziție. O altă problemă legată de amendamentele de compromis pe care le discutăm în momentul de față este reprezentată de um, proprietatea asupra datelor. Se vorbește despre proprietatea asupra datelor. Nu știu care este sensul acestei uh, acestui, acestei sintagme în acest context. Nu știu dacă este o reacție la propunerile legislative ale Comisiei care au venit la începutul anului. Uh, pentru că, să ne amintim, uh, la un moment dat se vorbea despre, sau Comisia Europeană vorbea despre introducerea unei abordări bazate pe proprietatea asupra datelor. Ei, din punctul nostru de vedere, această abordare este complet greșită. Dar dacă doriți să, să venim cu aceste concepte aici, trebuie să purtăm discuții mai uh, aprofundate în ceea ce privește interfețele, în ceea ce privește uh, Uh, device-urile folo- uh, folosite uh, și toate acestea ar trebui să fie discutate în contextul proprietății asupra datelor. Deci, iată, situația este mult mai complicată decât ar părea la prima vedere. În ceea ce privește amendamentul de compromis cu privire la transparență, da, suntem de acord cu propunerea făcută de către raportori pe ansamblu, dar, uh, iată, au rămas o mulțime de lucruri de îmbunătățit la nivelul amendamentelor de compromis. Mulțumim foarte mult pentru remarcele dumneavoastră. Acum voi ceda prezidiul doamnei Vicky Ford Vă mulțumesc foarte mult. Mai avem uh, câțiva colegi care doresc să intervină. Mai întâi Nicola Danti. Grazie, președinte. Ma brevemente, eu intanto per... Vă mulțumesc, doamna președinte. Voi fi foarte, foarte subcint. Am și eu câteva comentarii și am, de asemenea, Uh, niște întrebări legate de niște subiecte deja creionate de către raportori. Într-adevăr, provocarea este mare. Avem de-a face cu o lume pe care nu știu, nu înțelegem întru totul o lume care devine din ce în ce mai complexă, dar care are de-a face cu viața noastră cotidiană. Există uh, reguli, există drepturi care trebuie să se aplice nu doar în viața cotidiană, ci și în acest mediul online. Și răspunderea, până la urmă, stă la baza viitorului și credibilității economiei uh, digitale. Nu avem nevoie neapărat de mai multe norme, ci de norme de calitate securitate. Se face întotdeauna trimitere la directiva privind comerțul electronic, da, e o bună trimitere, dar trebuie să ținem cont de faptul că această directivă se referă la comerțul cu mărfuri, nu la uh, comerțul cu uh, servicii. Uh, iar platformele sunt mult mai complicate decât uh, mediul pe care îl reglementează această directivă. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este dezavantajat, nici consumatorii și nici operatorii. Haideți să ne uităm la ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Acolo se vorbește foarte mult despre subiect, uh, platformele sunt mult mai uh, bine dezvoltate, și deja se vorbește despre eventualele dezavantaje pe care aceste uh, platforme le-ar aduce cu sine pentru anumite categorii de persoane. Politica, libertatea, toate acestea sunt în joc. Bine, suntem conștienți de, de lucrul acesta, cel puțin eu sunt conștient de lucrul acesta. Uh, Știm prea bine, uh, de asemenea, că lumea politică este puternic influențată de platformele on- online și tocmai de aceea trebuie să fim foarte precauți, uh, dar uh, nu atât de precauți încât să dăm cu piciorul unor șanse economice pe care le aduc cu sine aceste tipuri de platforme. În orice caz, mulțumim raportorilor. Thank you very much. It's a, it's a pleasure. Următorul vorbitor. Vă mulțumesc. Există foarte mult potențial în aceste uh, platforme. Ele oferă piețe noi, oferă mai multe avantaje și mai multe posibilități consumatorilor Însă, cota acestor platforme online în Europa este în continuare foarte scăzută și trebuie să facem eforturi pentru a ne apropia din nou de uh, liderii în domeniu, care sunt Statele Unite și statele asiatice sunt într totul de acord uh, cu faptul că IMM-urile ar putea fi uh, puternic avantajate de genul acesta de norme care să guverneze activitatea platformelor uh, online. Salut toate amendamentele care se referă la IMM-uri tocmai de aceea. De asemenea, salut toate amendamentele care se referă la neutralitate. Este foarte important ca viitoarea, viitorul inovației să nu fie periclitat. Uh, salut uh, amendamentele colegilor care au uh, susținut cât se poate de clar că o legislație sectorială ar trebui să vină cu o definiție a platformelor. Nu are sens să venim cu o nouă definiție a platformelor online. Așa cum s-a vorbit deja în trecut, unele platforme oferă infrastructură, altele oferă servicii. Tocmai de aceea nu putem să venim cu o definiție potrivită pentru toate aceste platforme. Din potrivă, o astfel de definiție unică ar putea reprezenta un impediment în calea inovării și noi trebuie să avem grijă să nu dăm cu piciorul inovării la nivel european. Salut uh, amendamentele care vorbesc despre măsuri de autoreglementare care ar trebui să fie folosite de către platformele on- online, fără însă a pune în, aplica- uh, în pericol uh, caracterul privat și libertatea expresiei. Am uh, vorbit sau se vorbește în raport de sistemele de revizuire noi considerăm a activităților platformelor uh, online. Eu consider că nu avem nevoie de noi autorități europene care să evalueze platformele online, așa cum spun unele amendamente, avem deja o legislație care guvernează genul acesta de activitate. Pe ansamblu, sunt în favoarea acestui raport, uh, susțin majoritatea amendamentelor. De asemenea, le urez mult noroc pe viitor raportorilor și raportorilor în umbră, pentru că acest raport este esențial pentru viitorul Europei. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Sander! Mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu aș vrea să le mulțumesc raportorilor pentru tot ce au făcut pe marginea acestui subiect. Toată economia platformelor se bazează pe loialitatea platformelor și pe încrederea pe care utilizatorii o au în aceste platforme. În momentul de față, în momentul în care vorbim cu europenii, ne dăm seama că doar vreo 22% dintre ei au într-adevăr încredere în genul acesta de platforme sau rețele. Prin urmare, din punctul meu de vedere, de vedere, este important să sprijinim loialitatea și încrederea consumatorilor. Cum am putea face asta? Uh, prin uh, includerea anumitor elemente unele dintre ele au fost deja menționate. Angajamentul platformelor, uh, răspunderea acestora, stabilirea unor obligații pentru platforme, obligații uh, legate de informarea consumatorilor, obligații cu privire la uh, dreptul de respectarea dreptului muncii, obligații legate de o mai strânsă colaborare între platforme și autorități, etc. Dar eu vreau să insist asupra unui punct și anume asupra comentariilor care sunt lăsate pe platforme. Deci, eu vreau să existe mecanisme de certificare a acelor comentarii care sunt fie false, pot să fie false sau reale. E important ca aceste mecanisme să existe, uh, fără însă ca ele să, bineînțeles, impedimenteze, uh, să devină un impediment în calea dezvoltării acestor platforme. Domnul Marta, mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Pusec s-a referit la alegerile din Franța care au avut loc ieri. Știți cu toții rezultatul primului tur de scrutin. Și deci, cred că, iată, subiectul este interesant în contextul acesta. Avem uh, o piață unică sau ne dorim o piață unică digitală. Sunt într totul de acord cu acest deziderat. Au existat o serie de colegi care vorbeau despre avantajele pentru consumatori. Uh, eu aș vrea să vorbim despre avantajele uh, pentru uh, lucrători, pentru cetățenii, pentru că aceste avantaje ne conving să avem sau nu încredere în Uniunea Europeană. Dacă ne dorim o concurență și mai acerbă decât în momentul de față, știm prea bine care va fi rezultatul în, pe plan emotiv în cazul cetățenilor europeni. În acest context, Haideți să vedem care sunt uh, instrumentele pe care le avem pentru a ajunge la o armonizare socială, o armonizare fiscală. Mulți dintre colegii din sală îi critică pe migranți și uh, refugiați care fac turism social. Dar nimeni nu, cri- nu critică companiile care fac turism fiscal. Am spus asta și în trecut. Uitați-vă la marele compa- marile companii de telecomunicații europene care și-au delocalizat platformele uh, de comunicare în Asia sau în Africa. Din păcate, în momentul de față, rentabilitatea pare să fie esențială, dar nu este uh, acesta dezideratul pe care trebuie să îl uh, sprijinim noi, aș zice eu. Mulțumesc și eu am câteva comentarii care nu sunt noi, e drept. Salut eforturile făcute în direcția creierii acestor amendamente de compromis. Da, într-adevăr, există deja o serie de acte legislative care guvernează deja activitatea acestor platforme și tocmai de aceea este imprim, important ca orice act legislativ pe care îl promovăm în momentul de față să uh, Uh, fie complementar celorlaltor acte legislative care sunt deja în uh, vigoare. E important acest uh, este importantă claritatea, e importantă uh, Uh, e important caracterul acesta complementar și, din păcate, în raportul nostru, deocamdată nu avem această claritate. Trebuie să le oferim operatorilor um, posibilitatea de a pune în aplicare regulile pe care nu cu mult timp în urmă le-am uh, promulgat. În ceea ce privește răspunderea intermediarilor, directiva privind comerțul electronic uh, este foarte clar clare din punctul acesta de, de vedere. Uh, majoritatea operatorilor, platformelor uh, online sau operatorilor își doresc să pună în aplicare reguli cât se poate de clare. Deci, Asta înseamnă că trebuie să venim cu, să fim foarte precauți când vine vorba despre eventuale modificări ale răspunderii intermediarilor stabilite deja în directiva privind comerțul electronic. Sper că în activitatea dumneavoastră veți ține cont de cele pe care le-am discutat deja la raportul Calas Gephardt, care de altfel a fost sprijinit de comisiile noastre. Uh, raportul a venit cu niște mesaje cât se poate de clare, nu cu mult timp în urmă, vreun an de zile în urmă și sper din tot sufletul că aceste mesaje vor fi preluate și de dumneavoastră. De asemenea, nu uitați de raportul domnului Danti, care se referă la economia colaborativă. Acestea sunt comentariile mele. Dorește cineva din partea Comisiei Europene să intervină? Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Haideți să vă amintesc contextul în care politica aceasta se uh, situează. Este parte integrată a pieței unice digitale, nu-i așa? Ne dorim ca această piață unică digitală să înflorească, să, vină, să aducă cu sine creștere economică, locuri de muncă, etc. Ne dorim de asemenea noi platforme europene uh, Uh, unul dintre membrii uh, comisiei dumneavoastră s-a referit deja la numărul redus de platforme europene. Deci, iată, noi vrem să venim cu niște reguli care să nu pună bețe în roate eventual, eventualilor antreprenori din în uh, contextul acesta. Noi ne dorim o economie a platformelor uh, avantajoasă pentru toată lumea, care să funcționeze foarte bine, care să aducă cu sine avantaje pentru cetățeni, pentru consumatori. Știm cu toții care sunt avantajele acestor platforme, dar în același timp știm cu toții și care este uh, pericolul cu care ne-am putea confrunta din pricina faptului că platformele au uh, din, dețin din ce ce în ce mai des puterea asupra anumitor informații și asupra unor segmente de piață. Tocmai de aceea, noi ne dorim mai multă transparență, ne dorim uh, echitate, asta, pe asta ne concentrăm în propunerile, în propunerile noastre. Ne dorim de asemenea ca libertatea de a face afaceri să fie garantată atât pentru mici utilizatori ai platformelor, cât și pentru platformele însele și uh, ne dorim, bineînțeles, să nu venim cu norme care să devină un impediment în calea inovării. S-a vorbit astăzi deja despre conținutul ilegal. Într-adevăr, uh, directiva privind comerțul uh, electronic se concentrează pe subiectul acesta, dar din păcate, situația este deosebit de complicată uh, și uh, tocmai de aceea noile dumneavoastră solicitări n-ar trebui să facă apele și mai tulburi decât sunt deja. Uh, am înțeles uh, ideea dumneavoastră legată de definiția dată platformelor, o nouă definiție complexă, da, aveți dreptate. Uh, Uh, și în concluzie vreau să vă spun că suntem de părere că, e, că sunt lucruri de făcut, dar trebuie să avem să dăm dovadă de precauție. Doamna Ford, uh, mai dorește cineva să intervină? Să nu uităm că peste 4 minute trebuie să mergem în cealaltă sală, unde avem noi ședința noastră. Ai un minut la dispoziție. Sounds very good. I, no. da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau doar să mulțumesc tuturor pentru comentarii ați venit cu contribuții foarte bune și văd că încă nu e nimeni nefericit în ceea ce privește propunerea noastră. Mai avem în continuare multe de făcut însă se pare că toată lumea își dorește ca această concurență să rămână în continuare loială în Europa și cred că este și ținta noastră. Acum, evident, există puncte de vedere diferite. Ce fel de instrumente putem utiliza în așa fel încât să avem mai multă concurență, mai multă transparență și pentru aceste platforme online. Eu cred că este important să nu suprareglementăm uh, în Europa, pentru că toată lumea este de acord că vrem să încurajăm inovația în Europa și sunt sceptică în ceea ce privește autoreglementarea, pentru că știm că și mass media tradiționale Uh, până în prezent uh, um, au funcționat pe acest principiu al autoreglementării și lucrurile nu merg întotdeauna foarte bine. Ideea este că și consumatorii trebuie să poată să aibă încredere în uh, deplin în aceste platforme. E clar că există multe regulamente și trebuie să le examinăm îndeaproape, să vedem cum anume acestea sunt deja puse în aplicare înainte să venim cu noi propuneri de regulamente. În orice caz, vă mulțumesc tuturor pentru comentarii, au fost foarte utile și aștept cu nerăbdare o colaborare colaborare viitoare, în așa fel încât pe viitor toată lumea să fie încântată. Mulțumesc! Președinta, bun, mulțumesc! Amendamentele vor fi analizate amendamentele de compromis și votul va avea loc în data de 18 mai în comisia noastră comună și, după cum spuneam, comisia noastră va începe ședința sa separat în sala 3G3. In one minute in the same hall. Atunci noi rămânem aici și începem peste un minut. Comisia E3 e mai simplu la noi. Mulțumesc!